Mais ça, ça a bien, Comment dire Exactly. En, en, en sak som tänkt på. El președinte. Președintele. Dichiaro ripreso. Declar deschisă sesiunea Parlamentului European care a fost întreruptă joi 7 aprilie 2017. Mâine vom sărbători Ziua Internațională consacrată fetelor în tehnologia informației și a comunicațiilor. Este o inițiativă a cărei scop este să încurajeze pe tinerile femei